Ja, verehrte Kolleginnen. Stimate colege, stimate coleg, Vă urez bun venit la a doua parte a reuniunii noastre de astăzi. Avem un schimb de opinii cu directorul executiv Catrin Geslan Lanel din partea Agenției Europene pentru Siguranță Alimentară. Noi obișnuim să ne întâlnim cu agențiile pentru a avea un schimb de opinii. E un punct foarte important pentru că, după părerea mea, agențiile, și cred că vorbesc în numele întregii comisii, au o îndatorire foarte importantă. Sunt organisme independente și au foarte multă experiență, sunt mulți experți care fac parte din ele și știu despre ce vorbesc, pentru că în statul federal în care, am, în care locuiesc eu a avut, un loc, a avut loc un caz foarte important și acolo s-a implicat AESA și a eliminat problema. Acest lucru nu e foarte cunoscut publicului. Și de aceea cred că e foarte important să se știe cine a dus la rezolvarea problemelor. O avem astăzi pe noi, alături de noi pe Catrin, directorul executiv, cu care vom avea un schimb de opinii. Nu doresc să mai pierd timpul, ci îi voi da cuvântul chiar acum pentru a ne face o prezentare, iar apoi vom continua cu o dezbatere. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte Grote, stimați membri ai Parlamentului European. Uh, sunt recunoscătoare pentru această ocazie anuală de a vă ține la curent cu uh, ce se întâmplă la agenția noastră. Sprijinul dumneavoastră este foarte important pentru noi și vă mulțumim. Uh, de asemenea, mi-a făcut o mare plăcere să am ca oaspeți membri a delegației comisiei dumneavoastră sub, sub conducerea domnului Grote în Parma, luna mai, și apreciem interesul noastră, munca noastră și cuvintele călduroase pe care le-ați adresat. Eh, prezența mea aici, eh, în acest an, eh, are loc într-o perioadă foarte importantă pentru organizația noastră, nu doar pentru că coincide cu cea de-a 10 aniversare a noastră, ci și deoarece raportul final privitor la cea de-a doua evaluare externă a agenției noastre a fost publicat recent. Evaluarea respectivă are implicații pentru viitoarea dezvoltare a organizației noastre și aș dori să profit de ocazie pentru a discuta conținutul acestui raport cu dumneavoastră astăzi pentru că opinia noastră este foarte importantă în definirea recomandărilor care derivă din acest uh, exercițiu și ne vor ajuta să stabilim direcția noastră în viitor. Uh, împreună cu Direcția Generală Sanco ne organizăm o conferință la nivel înalt pe data de 13 noiembrie, în cursul căreia evaluarea uh, va fi punctul principal de pe ordinea de zi și sper să am ocazia să vă întâlnesc pe mulți dintre dumneavoastră la Parma. Um, prevederile pentru evaluarea externă a uh, agenției noastre sunt stipulate în regulamentul nostru de înființare, care spune că o evaluare independentă a organizației trebuie înfăptuită la fiecare șase ani. Referințele pentru această a doua evaluare au fost convenite între comisie și conducerea noastră care au supravegheat în comun acest proces. Evaluarea a fost înfătuită în, în decurs de 12 luni de către Ernst Young, care au fost uh, selectați după o uh, licitație deschisă. O gamă largă de actori implicați, membri ai Parlamentului European, state membre, comisie, reprezentanți industriei, ONG-uri, mass media și reprezentanții ai consumatorilor au fost uh, intervievați sau au completat chestionare pe toate aspectele cheie ale activității noastre, conform principalelor criterii. Uh, valoare adăugată, relevanță, eficiență, iar uh, consultanții au observat direct un număr de întâlniri cheie ale noastre și uh, uh, au comparat uh, activitățile noastre cu cele ale unui număr, număr de agenții UE, uh, de exemplu Agenția Europeană pentru Substanțe uh, Chimice și unele agenții naționale. În plus, o analiză a documentelor uh, operative ale noastre a fost uh, întocmită. Uh, după publicarea raportului final, uh, la începutul acestei luni, am început imediat procesul de consultări cu dumneavoastră, împreună cu Comisia, statele membre, uh, forumul nostru consultativ, uh, comitetul nostru științific, Consiliul nostru de administrație, platforma noastră de membri și personalul nostru și recomandările Consiliului vor reflecta informațiile primite. Concluzia principală a raportului e că EPSA are o bună performanță și își îndeplinește misiunea în linie cu valorile sale centrale. Sigur că pot uh, exista îmbunătățiri și acestea sunt și identificate. Totuși, e încurajator pentru toți cei care contribuie la munca noastră să aibă o afirmare independentă a impactului organizației, mai ales în sarcina sa principală, și anume uh, consilierea științifică de înaltă calitate. Raportul subliniază valoarea adăugată pe care știința noastră o aduce pentru siguranța alimentară în Europa. Menționează mai ales capacitatea noastră de a profita de, eh, exper- de experții pe care are la îndemână inclusiv din uh, organizațiile naționale științifice, pentru a rezolva probleme complexe și, de asemenea, sublinează activitatea noastră în uh, dezvoltarea unor metodologii de evaluare de risc în uh, domenii noi. Noi ne îndeplinim obligațiile de deschidere și transparență și am dezvoltat o cultură organizațională puternică pentru a susține aceste valori. Raportul recunoaște uh, munca noastră pentru a coopta toți actorii implicați și varietatea de instrumente de care dispunem în acest scop. De asemenea, salută inițiativa noastră în a uh, face primii pași, e vorba de o inițiativă recentă, de a deschide procesul de evaluare a riscului către observatori. Este un proiect pilot eficiența și calitatea comunicării noastre privitoare la risc sunt recunoscute, iar contribuția noastră la clădirea încrederii în sistemul european de siguranță alimentară este recunoscută de asemenea. Este recunoscută de asemenea, vă scuzați. Activitățile noastre de cooperare ne dau acces la experții de înaltă calitate de care avem nevoie și s-au îmbunătățit în continuu în ultimii ani. Și acest lucru este foarte evident în colectarea datelor, un element fundamental al evaluării de risc, care depinde foarte mult de cooperarea cu statele membre. Europa a făcut mari eforturi și realizări în acest domeniu, în domeniu în ultimii ani, iar Comisia și managerii naționali de risc au acum la dispoziție un uh, set uh, foarte larg de rapoarte de monitorizare din întreaga Uniune Europeană pe probleme importante de sănătate publică. De exemplu, boli zoonotice, uh, rezistența antimicrobială, dioxine, reziduri de pesticide în alimente și în, are la dispoziție de asemenea noi date, baze de date despre consumatorii europeni. Uh, noi punem uh, accentul pe știință, și credem că este un aspect central în Europa și uh, știu că problema independenței noastre a uh, preocupat uh, membrii Parlamentului European, mai ales în legătură cu descărcarea de buget 2010, pentru care am cheltuit atât timp în ultimele luni. Aș dori să profit de ocazie pentru a mulțumi Comisiei ENVI pentru susținerea hotărâtă de care, pe care ne-ați acordat-o. Acest raport de evaluare este foarte clar în legătură cu independența noastră. Agenția noastră, și citez, dispune de unul din sistemele cele mai avansate și robuste. Am încheiat citatul. Și deși aceasta, acesta este un lucru încurajator, nu ne vom uh, culca pe lauri pentru că știm că e important încrederea noastră în munca noastră și vom continua să implementăm în mod riguros uh, noile noastre politici și reguli care au intrat în vigoare în luna iulie acestui an și vom comunica rezultatele cu mai multă claritate. Iar acțiunile noastre uh, se vor baza de asemenea pe recomandările Curții de Conturi Europene în legătură cu independența unora din agențiile UE și de asemenea se vor baza și pe punctul dumneavoastră de vedere. Pe drept cuvânt, cred eu, uh, noi ne mândrim cu realizările noastre. Dar în aceeași măsură știm că încă mai avem multe de făcut și că împrejurările uh, sunt uh, într-o cumva defavorabile. După cum raportul spune uh, pe bună dreptate, munca noastră este din ce în ce mai complexă și mai variată. Uh, apar noi tehnologii, știința face noi cuceriri, dar asta înseamnă și mult mai multă nesiguranță. Și noi ne confruntăm cu nevoia de a explica limitările valorilor noastre de risc. De exemplu, în cooperare cu partenerii săi europeni, europeni, mă scuzați, AESA joacă un rol central în uh, problemele emergente, cum ar fi efecte cu doză scăzută, dezruptori endocrini și evaluarea de risc a mixturilor chimice. Noi descoperiri apar în continuu, de exemplu, doar ieri, după amiază, a fost publicat un nou studiu în legătură cu toxicitatea pe termen lung a unui uh, uh, a unui erbicid și a unui organism modificat genetic tolerant acest er- er- erbicid. Eh, și eh, va fi evaluat imediat acest studiu. Sigur că mediul în care operăm noi este unul foarte dificil, contextul economic este nesigur și există presiuni mari ca noi să explicăm care este valoarea acțiunii noastre. În plus, eh, suntem din ce în ce mai controlați Uh, și toată lumea vrea să știe că ea este imparțială și se ocupă de problemele societății ca organizație publică, însă noi salutăm uh, această monitorizare. Recomandările raportului ne-au ajutat să ne confirmăm uh, prioritățile viitoare și aș dori să le discut cu dumneavoastră. În primul rând, trebuie să ne uh, sporim deschiderea și transparența bazându-ne pe inițiativa noastră de deschidere către observatori și făcând uh, datele pe care le utilizăm mai transparente și accesibile. Raportul spune clar că uh, mai trebuie făcute eforturi ca noi să fim mai vizibili pe scena internațională unde putem vorbi în numele Uniunii Europene în legătură cu probleme legate de riscuri globale reacțiile noastre la crize, cum ar fi cea a E. coli în Germania și Franța anul trecut, au fost foarte apreciate. O abordare mai proactivă pentru a identifica noile riscuri înainte ca acestea să devină urgențe este foarte necesară. Cooperarea noastră eh, științifică e în general eficientă, dar trebuie să o îmbunătățim. Eh, la ora actuală investim eh, foarte mulți bani pentru externalizarea muncii de pregătire de la, de la organizații naționale științifice, astfel încât putem beneficia de, de cunoștințele experților. Acum trebuie să reflectăm asupra modului în care vom introduce noi metode și instrumente de lucru, cum ar fi programe de formare și schimb de expertiză, uh, și de experiență pentru, a, pentru ideea unei comunități europene a evaluării riscului. Evaluarea recomandă ca noi să sporim utilitatea rezultatelor date științifice și ne vom strădui să facem exact acest lucru. De exemplu, unele din liniile noastre directoare pot fi făcute mai uh, de înțeles pentru utilizatori. În plus, impactul uh, unei noi legislații și evaluarea unor produse uh, reglementate este semnificativă asupra muncii noastre. De exemplu, recent am uh, reorganizat uh, activitatea noastră în ultimele 18 luni ca să avem mai multă eficiență. Totuși asta nu va fi suficient Eh, sigur, noi avem rezultate concrete, însă mulți experți încă sunt supraîncărcați cu muncă de rutină, mai ales în domeniul produselor reglementate, unde ne confruntăm cu o gamă întreagă de eh, probleme eh, de legislație. Trebuie să concentrăm cunoștințele lor acolo unde ele sunt mai necesare, deci problemele științifice cele mai complexe și metodologiile pentru evaluarea de risc. Ca rezultat, vom avea nevoie să avem o mai mare capacitate științifică de a evalua produsele reglementate și să consolidăm susținerea pentru organizații științifice naționale. Au existat apeluri inclusiv din partea Parlamentului să facem acest lucru și eu cred că, recunoscând contextul economic dificil, trebuie totuși să ținem cont și de aceste apeluri pentru 2013 și în viitor. Și contăm pe susținerea dumneavoastră pentru aceste resurse vitale. Acum reflectăm ce s-a întâmplat în cei 10 ani de când există agenția noastră și cred că putem spune că știința, pe drept cuvânt, a devenit un element central în politica de uh, siguranță alimentară a Uniunii Europene. Ceea ce înseamnă că um, noi ne asumăm o mare responsabilitate, dar suntem gata să ne asumăm această sarcină. Știm că muncind împreună cu dumneavoastră și cu partenerii uh, noștri, putem îndeplini așteptările uh, cetățenilor europeni. Și acum vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebări pe care le-ați putea avea și vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim frumos pentru prezentare și pentru această privire de ansamblu asupra muncii agenției pe care o reprezentați. Ne-ați prezentat această activitate de 10 ani. Ce repede trece timpul. Pe timpul prezentării mai mulți colegi s-au înscris să ia cuvântul și acum le voi da cuvântul pentru observații, dar și pentru întrebări. Primul este domnul Peter Lize. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și doamnei director general de la AESA pentru prezentare. Aș vrea să subliniez cele spuse de președintele nostru, Matias Grote, și anume munca depusă de această agenție e una foarte importantă, această agenție oferă ajutor în statele membre care au nevoie de acesta. Am văzut foarte bine cât ne-a ajutat EFSA în nordul Germaniei, unde am avut un germen foarte periculos și AESA s-a implicat foarte mult, a găsit adevărata sursă a problemei. Cred că avem nevoie de AESA și aceasta trebuie consolidată. Cred că ar trebui să fie raportată mai mult, uh, raportat mai mult felul în care sunt abordate problemele. Presa a relatat foarte multe în ceea ce privește Consiliul de Administrație EFSA, unde unde uh, era o problemă cu alegerea acestuia. După aceea, Parlamentul European s-a implicat, situația a fost rezolvată, însă în presă nu a mai apărut nimic. Așa că eu cred că e totuși important ca ESA să primească o imagine pozitivă. Avem și câteva cazuri care duc la un prejudiciu de imagine pentru ESA în ceea ce privește uh, imaginea ei. De exemplu, dacă președintele Consiliului de Administrație, care este ales, nu e compatibil cu Uh, funcția pe care o ocupă, atunci noi trebuie să intervenim și exact asta am făcut. Foarte concret, eu mi-aș dori să vă ocupați mai mult de IMM-uri. Există foarte multe chestiuni de care se ocupă AESA, însă avem impresia că nu există pregătirea suficientă. Avem companii ca Nestle, Ferrero, și e foarte important ca dumneavoastră să aveți o ureche deschisă și pentru IMM-uri, pentru companiile mai mici care simt că sunt afectate în anumite cazuri. Și de aceea în Consiliul de Administrație ar trebui să existe și un reprezentant al întreprinderilor mici și mijlocii. Acum o întrebare. Am discutat foarte mult despre subiectul profilelor TVA. Am înțeles că EFSA nu a fost de acord să le adopte pentru că s-a spus că cercetătorii nu pot să spună ce e prea mult zahăr, ce e prea multă grăsime. Uh, și atunci nu s-au implicat în acest domeniu. Vă rog, sau să stabiliți că într-adevăr așa e și că nu există o bază științifică pentru care EFSA poate să elaboreze astfel de informații sau dacă informațiile mele sunt false. Vă mulțumim, domnule Lize. Avem și o echipă de filmare invitată astăzi aici. A fost invitată de următoarea vorbitoare și anume de doamna Leparj. O echipă de la France 3, dacă sunt bine informat, se află astăzi alături de noi și filmează lucrările. Și mai avem și un observator în sală. Doamna Leparj are cuvântul. Merci, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, doamnă director, că ați venit uh, printre noi astăzi pentru a, vă, pentru a ne prezenta starea, situația de fapt a agenției dumneavoastră și precum și dorințele acestei agenții, deschidere, transparență. Evident, toate acestea merg într-o direcție foarte bună, mă bucur să aud că spuneți că agenția funcționează la o calitate bună și asta a scris și Ernst Jung într-un raport uh, pe care l-a trimis uh, Ernst Young, uh, compania de audit. Am două întrebări, nu o să fiți uh, uimită, referitor la studiu care a fost publicat ieri privind un organism modificat genetic care a fost evaluat privind toxicitatea sa pe termen lung. Întrebarea dublă. Mai întâi, mulți ne punem întrebarea de ce atunci când uh, directiva din 2001-18 cere să se evalueze efectele asupra sănătății umane a OMG-urilor de 2 ani, nu s-a cerut niciun studiu, evident nu e nu EFSA trebuie să facă asta, suntem de acord, nu e treaba noastră. Da. Nici promotorii ONG-urilor n-au cerut, deci puteți să ne spuneți de ce. Și în al doilea rând, ne-ați spus că o să contraexpertizați studiul acesta, ceea ce mi se pare normal. Ceea ce nu mi se pare în schimb normal este ca cei care au expertizat uh, acest ONG să facă și contraexpertiza, pentru că în măsura în care ei au uh, fost de acord să autorizeze acest porum și pe baza acestea s-a ajuns la ce s-a ajuns, nu putem să fie oamenii și judecători și judecători. Deci nu pot să-și evalueze propria lor, uh, propria lor muncă. Așadar, în spiritul deontologiei de care ați vorbit și în spiritul reformelor pe care le-ați angajat, aș vrea să știu cum înțelegeți să creați un panel să înființați un panel care să fie complet independent de cei care au făcut prima evaluare în cazul acestui uh, porumb NK 6103. Și închei spunând că la nivel european avem nevoie de o agenție puternică. Subiectele de sănătate publică sunt din ce în ce mai, uh, mai mari, mai mult în perioada de criză economică decât înainte. Și că toți europenii se confruntă în familiile lor cu cancere, cu maladii degenerative și încep să-și pună multe întrebări în legătură cu această multiplicare a patologiilor, care multe au legătură cu mediul în care trăim. Și contăm pe urgenție să ne ajute să îmbunătățim sănătatea și condițiile de viață ale concetățenilor noștri. Vă mulțumim pentru aportul dumneavoastră. Următorul care ia cuvântul e domnul Prodi. Grazie, signora Lanel Gislain, per la sua presenza. Mulțumim și mulțumim și doamnei Gislain pentru prezența domniei sale. Aici am o uh, întrebare în legătură cu substanțele proprietate de structuri endocrine. Uh, și cu efect biologic care pare important și care e prezentat de anumite produse și organisme modificate genetic. Deci mă asociez și eu întrebării antevorbitoarei mele și aș face în plus uh, o referire la profilurile nutritive, nutriționale Deci, cred că trebuie acordată atenție și etichetării alimentare și putem să o facem doar dacă facem referire la o dietă în ansamblu sau pentru că ar trebui cel puțin uh, săptămânal să ajungem la un punct de echilibru în dieta noastră. Deci dacă agenția dumneavoastră, aș întreba, uh, crede că așa ceva ar fi de competența sa. Și încă o întrebare referitoare la data de expirare indicată pe ambalaje, pentru că multe alimente se aruncă aiurea. Uh, e vorba de o procedură care, sigur, își dorește protecția consumatorului, dar eu am impresia că, din păcate, se risipește, se face o mare risipă de alimente care încă sunt valabile. Deci atenție la data expirării. Deci aici v-aș întreba dacă agenția dumneavoastră are programat vreun studiu care să poată să redea niște sugestii ca să îmbunătățim situația. Asta sigur fără a prejudicia siguranța alimentară. Dar uh, ca să nu se mai uh, risipească degeaba atâta alimente. Mulțumim, domnule Prodi, și are cuvântul acum Tica Liotard. Mulțumesc foarte mult. În primul rând aș vrea să o salut uh, încă o dată pe uh, doamna Gheslan Lanel. Cred că este o diferență între EFSA de acum șapte ani, când eu eram persoana de contact, și situația de acum, și EFSA de acum. Cred că acum putem vorbi de o cooperare foarte bună, de multă deschidere. Cred că am reușit să cooperăm foarte mult și știți că voi uh, urmări activitatea noastră cu foarte mare atenție. Am câteva întrebări legate de domenii în care vreți să faceți cercetare științifică. Uh, ați spus că pe baza informațiilor în cazul NK603, NK603, uh, ați spus că o să mai fie și alte studii, un contrastudiu. Nu o să repet ce a spus uh, doamna Lapaș, dar am și eu aceeași întrebare. În al doilea rând, ați spus că mai este și o altă substanță. Bisfenol uh, A. 202 uh, studii au fost făcute și se pare că există uh, în aceste 202 studii rezultă care exista un risc pentru sănătate și mă gândeam dacă ați stabilit măcar o, sub un nivel minim de îngurgitare, dar acesta nu ar trebui să se aplice substanțelor care uh, deranjează hormonii. Știu că acest tip de cercetări științifice durează de multe ori foarte mult. Dacă vrei să faci o cercetare completă, ai nevoie de foarte mult timp și de aceea, pentru toate aceste tipuri de uh, Uh, substanțe, nk trei bisfenol și așa mai departe, am o singură și aceeași întrebare. Aceste substanțe sunt posibil periculoase și atunci n-ar fi mai, mai potrivit să avem un fel de moratoriu până când se dă un rezultat final uh, din aceste studii? Deci ar fi posibil, ați dori să faceți asta? Să dacă spuneți nu, nu vrem să facem asta, aveți vreun protocol la EFSA prin care ați da semnale puternice Comisiei în legătură cu substanțele uh, periculoase și ce ați face? Mulțumesc, are cuvântul Karl-Heinz Florenz. Da, eu nu sunt expert, dar am fost informat că am cu, acum câțiva ani, dar cu mult înaintea dumneavoastră, s-au făcut niște studii, s-au făcut niște expertive pe o marfă contaminată, ceva în industrie. Acum totul a fost rezolvat, cred că și bine. Dar eu mă întreb ce faceți dumneavoastră cu studiile care au apărut în trecut, au fost începute în trecut. Acestea mai continuă pentru că industria îmi spune din când în când că acestea încă mai continuă și că industria încă le mai folosește și acționează conform prevederilor deja existente. Mă întreb dacă industria are o posibilitate prin care să vi se adreseze în scris, să vă ceară consilierea eu am impresia că niciun fel de întreprindere nu poate să vă adreseze întrebări. Nu sunt sigură că e adevărat. Înțeleg și faptul că nu puteți primi astfel de vizite în fiecare săptămână. Totuși, cred că aveți un fel de zid de protecție. Însă noi trebuie să ne asigurăm că și companiile vi se pot adresa. Trebuie să existe mijloace de comunicare și cred că vă doriți și dumneavoastră acest lucru. Mulțumim, domnule Florence, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, așa că vă dau din nou cuvântul dumneavoastră pentru a putea răspunde la întrebările care v-au fost adresate. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru întrebări, În primul rând, mulțumesc domnule Lize uh, pentru ce ați spus în legătură cu activitatea importantă pe care o face EFSA și ca să mă refer și la ce s-a întâmplat și anul trecut când uh, EFSA a oferit susținerea unor state membre, inclusiv Germania, în scandalul Icoli. Ați uh, menționat atenția pe care trebuie să o dăm IMM-urilor și ați indicat modalitatea în care ar trebui să fie ținută seama de preocupările acestora. De exemplu, ați menționat participarea lor în, în Consiliul de Management al EFSA. După cum știți, compoziția Consiliului de Management EFSA este definită în regulamentul fondator. Avem uh, un consiliu de management foarte ciudat, în sensul că, foarte special, în sensul că nu avem reprezentanții ai statelor membre, ci 15 membri, un reprezentant al Comisiei și ei sunt numiți acolo datorită experienței personale în domeniul alimentar și avem patru oameni care au background în domeniul alimentar. Deci poate că aici ar putea fi luată în considerare sugestia noastră în viitor la aceste posturi. Este important să spunem că colaborarea cu industria este pentru noi un lucru de mare interes și atenție, pentru că primim foarte multe aplicații. Astăzi considerăm că două treimi din activitatea noastră se leagă de reglementarea produselor și pentru acestea primim dosare de la companii. Dați-mi voie să menționez că asta nu a existat de la început când s-a creat EFSA. E un lucru care s-a dezvoltat și de aceea EFSA joacă un rol important atât în protejarea consumatorului cât și în susținerea creșterii și competitivității. Lucrăm aici ca să ne asigurăm că avem uh, dialogul potrivit și interacțiunea potrivită și cred că ne întoarcem la întrebarea domnului Lorenz Înțeleg că întrebarea noastră și declarația noastră legată de faptul că în timp ce EFSA ar trebui să livreze informații științifice independente, analize științifice independente, ar, fi, ar trebui să fim capabili să avem și un dialog matur și inteligent cu industria și în special cu aplicanții, cu cei care supun, ne supun atenției și autorizării dosare, ca să ne asigurăm că ne înțelegem unii cu ceilalți, pentru că aceasta este o cerință Uh, pentru a obține date corecte și pentru a da rezultate eficiente. Deci cred că este un comentariu corect și ne ocupăm de asta, mai ales în legătură cu crearea uh, unității pentru aplicații, pentru cereri, ca să ne asigurăm că avem un dialog constructiv cu industria și să asigurăm calitatea datelor și dosarelor pe care le primim și în același timp, insist, uh, informația asta științifice să rămână independentă. Doamna Lepage, ați evocat uh, studiul uh, la care am făcut și o referință în, în discursul introductiv și vreau așadar să vă confirm că vom, ne vom ocupa de acesta. Vreau să indic aici că sigur, am avut puțin timp pentru a lua la cunoștință acest articol, dar am uh, constatat, dacă am înțeles bine, că nu e vorba doar de NK603, ci era vorba și de glifozat. Așadar, pe acest dosar îmi imaginez, dar voi avea nevoie să uh, discut cu colegii mei, oameni de știință, și cu direcția științifică și cu experții. Deci, cred că Va trebui să colaborăm cu experți din panelul OMC, dar și cu experți din domeniul pesticidelor. În acest studiu se evocă de asemenea și efectele posibile de tip perturbator endocrinologic, deci ar trebui să cerem, uh, să căutăm uh, expertiză și în acest domeniu. Deci, ca să spun cât mai simplu, am examinat cu atenție studiul am stabilit care sunt domeniile de competențe de care avem nevoie. Probabil că o să avem nevoie și de un schimb, de o discuție cu autorii acestui studiu, probabil și pentru a recupera unele date brute. Am avut deja experiența acestui tip de, trava, de muncă, în special cu domnul Seranini. Deci iată cum vom aborda acest subiect spuneți că, e, că nu e posibil să ceri experților care sunt membri în panelul OMG să lucreze pe acest subiect pentru că ei deja s-au ocupat de acest subiect. De fapt, în realitate, ce le cerem noi aici nu este să propriul lor aviz, ci să examineze un nou studiu, un studiu care mi se pare de altfel destul de complex și merită o atenție particulară, Asta nu este împotriva în principiului pe care îl avem și anume că un expert nu își poate evolua propria muncă. Aici e vorba de noi date științifice care sunt făcute publice și EFSA trebuie să se asigure că asta nu pune sub semnul întrebării concluziile și activitățile pe care deja le-a efectuat în acest domeniu. Având în vedere criteriile reținute, evaluarea, privind evaluarea OMG-urilor. Acestea sunt foarte clar deschis, descrise în documentul de uh, orientare. De altfel, aș spune că aceste orientări sunt revizuite în mod uh, regulat. Cele privind alimentele și furajele au fost revizuite sau urmează să fie revizuite și în ce privește OMG-urile există, se face un examen de la caz la caz și pe baza acestor criterii se poate ajunge la cererea de date suplimentare, inclusiv de studii vizând să alimenteze o anumită uh, durată. Asta se poate întâmpla în 75% din aceste subiect, din, din cazuri, depinde. Vreau să vă reamintesc că această problemă cu studii pe 90 de zile sau pe 2 ani E o chestiune asupra care panelul deja s-a plecat și în aceeași revistă în care s-a, studiat, s-a publicat studiul, acum câteva luni s-a publicat un studiu interesant care compara rezultatele studiilor de 90 de zile și pe același ONG-uri așadar și studiile pe 2 ani și concluzia era că testele de 90 de zile permit, permit să se anticipeze efectele posibil negative asupra sănătății. Dar, încă o dată, nu sunt eu aici ca să trag concluzii asupra acestui studiu. Cred că este o muncă care trebuie făcută foarte serios și o să ne ocupăm de această chestiune în săptămânile și lunile care vin și, cum am indicat, vom face, vom lua contactul cu autorii acestui studiu pentru a colecta uh, date. Uh, profit, doamnele Lepaj, să vă mulțumesc pentru ce ați uh, spus, și anume că trebuie să avem agenție sanitară puternică și că într-un context economic dificil, așa cum ați spus, trebuie să continuăm să dăm atenție acestor probleme sanitare și de mediu și să nu uităm că dacă lăsăm garda jos, trebuie să ne, trezi, ne putem trezi apoi cu consecințe foarte negative în viitor. Acum începește bisfenolul A. Cred că acum facem uh, o uh, reevaluare completă a acestei substanțe, pe cum știți, și aveți dreptate, domnule Leotard. Suntem, ne gândim la câteva sute de publicații noi, științifice, de noi rapoarte, toate datele care sunt uh, disponibile pentru perioada 2006-2012, deci este o muncă destul de mare, uriașă, considerabilă și ne așteptăm să avem un rezultat până în uh, mai 2013 ca să permitem uh, managerilor de risc să ia o decizie. Ați pus bisfenolul A într-un context mai larg și anume contextul așa numit, numitelor uh, substanțe active endocrine sau disruptorilor endocrinologici. Deci uh, substanțe față de care unii oameni de știință au spus că este posibil să că este posibil să aibă un impact asupra sănătății noastre, chiar dacă sunt ingerate cantități extrem de mici. dar să nu aibă efect advers la un nivel mai înalt. Ceea ce nu e, ca să spunem așa, uh, situația clasică. De obicei, cu cât o substanță este îngurgitată într-o cantitate mai mare, cu atât are un efect mai puternic. Dar aici se pare că e invers. Dați-mi voie să indic aici că este o sarcină foarte grea pentru oamenii de știință să lucreze pe acest subiect Evident, nu suntem singurii care ne ocupăm de asta. Sunt multe activități care se dezvoltă acum, în special la DGNV și la colegii noștri de la alte agenții lucrează pe această temă și cooperăm strâns cu aceștia, în special am menționat IE uh, și EMIE și ECA și comitetele non-food de la DigiSanco. Am uh, primit recent un nou mandat de la Comisia Europeană, de la DG Sanco, care ne cere să ne ocupăm de substanțele endocrine active, deci în legătură evident cu alimentele și cu furajele, că asta e mandatul nostru și vom face acest lucru până în martie anul viitor și vom avea o declarație a Comitetului Științific în care vom descrie uh, situația cunoștințelor uh, științifice pe această chestiune, în special pe următoarele probleme care sunt, anume, care sunt criteriile științifice care pot fi folosite pentru a defini aceste substanțe active din punct de vedere endocrinologic Uh, să ne punem întrebarea dacă textele toxicologice pe care le folosim astăzi sunt adecvate pentru a detecta posibile efecte adverse ale acestor substanțe și orice alte recomandări pe care le putem face. Uh, am spus că este o mare provocare pentru că există o mare grad de incertitudine, este un subiect controversat nu doar în societate, ci și printre oamenii de știință și vrem să ne asigurăm că acest prim rezultat al nostru va descrie situația și va permite managerilor de risc să acționeze. Va fi extrem de important pentru DigiSan în zona pesticidelor, pentru că dumneavoastră împreună cu Consiliul ați adoptat un regulament prin care cereți Comisiei să facă propuneri în legătură cu posibile activități uh, în ce privește uh, pesticidele și mai precis efectelor endocrine. Și cred că de aceea uh, Comisia ne cere un deadline atât de scurt. Așadar, nu sunt sigur, nu sunt sigur. Cred că m-am referit la comentariul dumneavoastră, domnule Lawrence, sper că da. Și în ce privește, poate, domnule Prodi, uh, ce ați spus dumneavoastră, pentru că avea legătură de asemenea cu acest studiu, dacă mai aveți altceva uh, ce doriți să mă întrebați, sigur că uh, sunt gata să mă întorc la asta. În ce privește bisfenolul A, ce nu am, uh, n-am răspuns la întrebarea noastră privind moratoriumul sau interdicția. În acest stadiu, din câte știm noi, dar sigur trebuie să vedem care va fi rezultatul muncii noastre, activității noastre, e important să spunem că nu există date, dovești științifice care să ceară să ducă la o interdicție totală a acestui produs. Cred că este important să spun că deși nu vom da înapoi niciodată să facem astfel de rectificăm o problemă de sănătate serioasă. Evident, responsabilitatea ultimă pentru astfel de decizie va fi în mâinile managerilor de risc, incluzându-vă aici și pe dumneavoastră, Parlamentul, evident. Dank. Dann sind wir am da, mulțumim și cu asta am încheiat schimbul de opinii, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Colegii care au fost prezenți au pus întrebări, văd că sunt și câțiva cercetători în sală care sunt interesați de subiect, se află aici în public și interesul presei a fost uh, reprezentat astăzi pentru că am avut și reprezentanți media în sală. Deci munca continuă, se împlinesc 10 ani de EFSA, aceștia, acești 10 ani se sărbătoresc în acest an. Nu pot decât să vă doresc toate cele bune, iar apoi, până împliniți 18 ani, încă va mai trece un timp. Noi vă vom însoți pe parcursul muncii dumneavoastră, atât cu critică, cât și cu aprecieri pozitive astfel încât să putem colabora foarte bine. Acest lucru nu a fost valabil în ultimul timp întotdeauna, dar am mai spus de multe ori în, acest com- în această comisie, vă vom însoți pe acest drum și pe dumneavoastră și celelalte agenții cu un nou critic. Câteodată uităm că sunteți niște agenții independente și ce nu se spune totdeauna e că și cercetătorii și experții trebuie să fie independenți. E o necesitate. E clar că ne dorim și să avem experți care sunt bine conectați și ne dorim să fie cei mai buni experți. dar ne dorim ca munca să se desfășoară într-un mod cinstit și corect. Și vă dorim toate cele bune. E clar că ne așteaptă foarte multă muncă pe noi toți, vorbim de noi tehnologii, noi materiale, noi proceduri. Toate cele bune și vă mulțumim foarte mult că ne-ați dat posibilitatea să discutăm astăzi cu dumneavoastră. Vielleicht möchte der interessierte Wissenschaftler, der heute hier zu Gast Probabil um, cercetătorul nostru care a fost astăzi aici invitat poate să discute mai departe cu colegii și cu televiziunile în afara sălii de reuniune. Weil wir nämlich einen zweiten Tages și asta pentru că noi mai avem și un al doilea punct astăzi pe ordinea de zi și anume cu directoarea executivă a Agenției Europene pentru Mediu, doamna Jacqueline McGlade. Mă bucur mult că vă aflați astăzi alături de noi și că avem posibilitatea de a avea un schimb de opinii astăzi pentru a discuta despre munca pe care o are în fața agenția și probabil și un pic despre istoricul ei. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much for this. Mulțumesc și mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a oferit să avem un schimb de vedere în legătură cu munca agenției noastre și mai ales mulțumesc uh, Parlamentului, pentru că noi îl ajutăm și Parlamentul și statele membre și cred că avem un scop comun. Deci să avem un mediu sănătos și sigur pentru cetățenii noștri. Cred că cele două agenții, cea pentru siguranța alimentară și cea noastră, uneori uh, se confruntă cu dificultate de a reuni uh, puncte de vedere diferite. Dar cum spunea Catherine, vom colabora în continuare, cum am colaborat ca și până acum. Aș dori să mulțumesc și uh, domnului Michael Sculo și lui Peter Henniken, care sunt astăzi aici, membri ai Consiliului nostru de administrație, pentru că sunt legătura cu comisia noastră. Bun, în ultimele luni um, am încercat să susținem um, munca um, raportorilor dumneavoastră pe subiecte cum ar fi cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu, eficiența resurselor, biodiversitate, natură, substanțe chimice. Și de aceea mă bucur să spun că ne vom alătura inițiativei președintelui, domnului Grote, să avem o abordare mai coordonată. Deci, cred că e o inițiativă foarte bună și o salutăm. De asemenea, aș dori să mulțumesc Comisiei, mai ales pentru susținerea continuă pe care ne-o acordați, uh, mie personal și agenției în procesul de descărcare de gestiune. Sigur, au existat și diferențe de vederi, dar totuși ne-a susținut întotdeauna și vă mulțumesc. După cum știți, agenția noastră pe, moment efectuează propria sa evaluare, efectuată de COVI, eh, care vă va întreba și pe dumneavoastră ce părere aveți despre uh, activitatea noastră în următoarele săptămâni. Și probabil că va fi prezentat un raport la începutul lui 2013. În ce privește susținerea altor comisii, noi oferim uh, informații Comisiei de Transport, Comisiei de Agricultură, și, de exemplu, îi furnizăm informații cum s-a întâmplat uh, cu recenta vizită a noastră în Cipru și vă susținem și când participați la convenții internaționale și înainte și pe parcurs, de exemplu la Durban sau Rio Plus 20. Și în Rio am văzut uh, că agenția noastră împreună cu alte instituții am, recunosc, uh, am fost foarte active și uh, cred că activitatea noastră s-a și văzut. Noi încercăm să punem în comun informații legate de mediu ca să fim un al patrulea pilon al democrației. Ei, democra- ă, mă scuzați, informațiile nu mai sunt ținute de la sertar, ci se răspândesc ca să avem ă, probe pe baza cărora se fac politici și se iau decizii. Deci această recunoaștere globală a noastră ă, e ceva ce ne face mândri și cred că multe state membre ONU ne văd ca un element de avangardă și în uh, relații internaționale. Uh, am lucrat la programul GMS și am uh, susținut și toate serviciile spațiale europene și am susținut uh, activitatea dumneavoastră pentru, a, pentru zonele care încă nu dispun de hărți prin satelit. Și cred că cel mai important în legătură cu programul GMS și mă bucură că continuă, deși discuțiile cu cadrul financiar multianual sunt în desfășurare, e că statele membre văd până la urmă că uh, multe din lucrurile pe care le fac ei sunt uh, conectate cu investițiile spațiale pe care le facem noi. Deci cred că programul GMS uh, dă rade vizibile acum și vom utiliza uh, experiența statelor membre pentru a avea un acces permanent la uh, date geospațiale, pentru servicii de urgență, pentru mai multe țări. Uh, Accesul la aceste date e restricționat din cauza acordării dificile a licențelor. Deci, din nou, agențiile europene pot uh, acorda servicii care nu sunt disponibile la nivel național. Deci, v-am trimis deja programul pe 2013 și am dorit să vă mulțumim din nou pentru că ne-a susținut în discuțiile privitoare la buget, pentru că avem din ce în ce mai multe sarcini, atât la nivel legislativ, cât și în dialog cu statele membre și serviciile comisiei și aceste resurse adiționale sunt binevenite, mai ales în domeniul de mediu. Prioritățile noastre le știți și mulțumim că ne-ați oferit și reacții. Sunt tema aerului, va exista o revizuire a politicii noastre în domeniul aerului, apoi adaptare și ajustare la schimbările climatice, da? eficiența resurselor, economie ecologică, capitalul natural și urmarea a celor întâmplate la Rio Plus 20, apoi guvernanța electronică, TIC, monitorizare, raportare și așa mai departe. Și din ce în ce mai mult uh, conlucrăm cu statele uh, membre și nu numai, de exemplu, conlucrăm cu țări din Balcani, uh, Arctică, Marea Mediterană, Rusia și vecinătatea acesteia. Acum foarte rapid aș dori să vă fac un rezumat a ceea ce s-a întâmplat anul acesta la noi pentru că uh, e important pentru ce se întâmplă, să vedem uh, dacă putem să ne permitem politicile noastre de mediu și eu spun că nu putem să nu ne, să ne permitem să nu gând, ne gândim la mediu. Deci agenția răspunde pentru colectarea datelor de calitate, uh, în Europa. Luna viitoare vom prezenta ultimele rezultate și să demonstrez că încă nu ne putem îndeplini țintele în unele țări și pentru anumite substanțe eh, care poluează. Anul trecut am eh, avut un raport care a estimat pentru prima dată costurile eh, în sănătate și mediu a ceea ce se întâmplă, poluarea aerului, am văzut ce se întâmplă, costă Europa 169 de miliarde și cred că e interesant că industria europeană a recunoscut că noi am subliniat uh, exact uh, punctele lor uh, slabe. Noi am fost deja foarte activi împreună cu Comisia și statele membre pentru directiva NEC, EPRTR și directiva de privind emisiile și susținem strategia împotriva poluării aerului și subliniez aici că, sigur, sunt multe obstacole în statele membre uh, și nu prea sunt bine întâmpinate cerințele suplimentare, dar noi trebuie să fim fermi. Uh, mai avem multe de făcut și uh, lucrăm în convenția LR-TAP și ne încurajăm și colegii de la VED, de la ED, Rusia, Canada, SUA să ne uh, furnizeze date în privința calității aerului. Dar e bine că ei au spus că sunt gata să fac un schimb de date cu noi. Important pentru cetățeni ce se întâmplă cu ozonul, substanțe acidificante, mai ales în zonele urbane, Eh, sunt lucruri pe care cetățenii le cunosc și ne bucură că în, în comun cu statele membre lansăm un studiu pilot cu orașele europene, Berlin, Dublin, Madrid, Malmö, Milano, Praga, Ploiești și Viena și ne, eh, ni se alătură și alte țări ca să se îmbunătățească implementarea legislației. În aceste studii pilot vom lucra cu primăriile orașelor în legătură cu emisiile locale, tendințele, stații de monitorizare, management și servicii de informare a publicului. Foarte importante toate, pentru că până la urmă cetățenii acolo percep valoarea adăugată a instituțiilor europene în viața lor de zi cu zi. Poluarea fonică și asta este foarte importantă pentru cetățeni. Știu că are efecte adverse asupra sănătății și aici avem o cartografiere inovatoare și susținem administrațiile locale, dar și alte grupuri de interes care monitorizează poluarea fonică, de exemplu la aeroporturi și alte zone sensibile. Și uh, avem și o aplicație pentru telefoanele inteligente, o, avem instrument, instrumente foarte sofisticate de monitorizare a zgomotului și grupuri de cetățeni și administrații locale ne oferă date și informații pe care le putem utiliza uh, ca să avem o imagine adusă la zi a situației în zonele locuite. În ce privește schimbările climatice, după cum știți, suntem foarte implicați în politici de climă și energie. Noi avem o bază de date în legătură cu uh, aceste lucruri și este din ce în ce mai uh, folosit. Avem un raport uh, în legătură cu gazele cu efect de seră, cu NFCCC și, sigur, ne implicăm și în sistemul de uh, comercializare de uh, emisii. Uh, vedem ce se întâmplă cu uh, implementarea um, directivei privitoare la gazul de șist și vedem ce se întâmplă. Acum ne ocupăm și de aviație din ce în ce mai mult uh, și discuții referitoare la emisiile maritime. Uh, întrebarea e cum să ne asigurăm că datele sunt uh, unele de calitate. Uh, există o decizie privitoare la punerea în comun, partajarea efortului și trebuie ca datele din toate statele membre să poată fi comparabile. E esențial aceasta pentru credibilitatea eforturilor noastre. Deci încă trebuie să facem multe eforturi când e vorba de sistemul de comercializare de emisii și cred că e foarte important să știm că noi continuăm pe această cale pentru că e central pentru credibilitatea eforturilor noastre și uh, ale statelor membre la nivel internațional. Deci calitatea este un element cheie. Dar există și uh, știri pozitive. Din analiza noastră cea mai recentă am văzut că a existat o scădere cu 2,5% în 2018 a totalului emisiilor, deși se consumă mai mult carbon. Însă e bine. Apoi există protocolul de la Kyoto și sub el au mai scăzut cu 3,5% între 2010 și 2011. Dar trebuie să nu uităm că unele dintre motivele acestei scăderi au fost o iarnă mai uh, blândă și asta a redus uh, consumul de gaz natural și de uh, produse de încălzire. De asemenea, legătura privind între gazele cu efect de seră și noile mașini. E clar că mașinile sunt din ce în ce mai energetice, mai eficiente din punct de vedere energetic și emisiile de CO2 pe kilometru continuă să scadă în Europa și datele pe care le oferim noi pe baza datelor statelor membre arată că fabricanții de mașini uh, încearcă să îndeplinească țintele Uniunii Europene. Media e 135,7 grame de CO2 pe kilometru. Asta înseamnă o reducere de 3,3%, 4,6 grame reducere față de 2010. În raportul nostru este, vom veni cu o analiză și mai cuprinzătoare ca să vedeți exact cum se împarte pe flote această cifră. Începește adaptarea. Agenția, împreună cu colegi din Comisia Europeană și statele membre, a creat o platformă digitală inovativă care să ofere o sursă de cunoaștere de cele mai bune practici, cum reacționează țările, ce fac acestea, care sunt uh, succesele și eșecurile lor și uh, demonstrează că la toate nivelurile de guvernare, uh, guvernanță, oamenii au nevoie de informații legate de adaptarea climatică și cred că acest Uh, schimb de informații în legătură cu inundațiile și secetele e foarte important și foarte cerut. În ce privește biodiversitatea, suntem responsabili pentru evaluarea și succesul uh, uh, directivelor privind habitatele și speciile și acum încercăm pentru prima dată să facem o evaluare a ecosistemelor europei și a capitalului lor natural. Uh, suntem una dintre cele mai importante organizații ce pește metodologia aceasta. Folosim uh, sistemul Națiunilor Unite pentru uh, evaluare de mediu și un sistem experimental pe care îl vom adopta primăvara viitoare. Deci, din nou, Europa este în avangardă încercând să vadă care este capitalul natural și care este situația activelor naturale fizice pe care se construiește economia. Să nu uităm că agenția împreună cu Comisia înțelege nevoia de a susține activitatea noastră în vecinătatea Uniunii Europene, mai ales în ce privește biodiversitatea și resursele, unde vedem în continuare o, un potențial extraordinar și potențial foarte mare, pentru că biodiversitatea este încă în anumite zone într-o situație foarte bună. Deci e foarte important să recunoaștem acest lucru cât mai devreme prin sisteme de informare, prin raportare și prin participarea cetățenilor și informarea acestora. În ce privește apa, una dintre chestiunile cheie, am, uh, uh, suntem în această tranziție de la discuțiile privind directiva cadru uh, spre înțelegerea că trebuie să fim foarte stricți, dar recunoaștem nevoia unei participări mai mare a actorilor implicați. Unul dintre, una dintre legăturile cu discuția dinainte este cum uh, Um, administrăm uh, situația uh, substanțelor periculoase care ajung în apa de bot, în sistemele noastre uh, de apă, la un moment în care ratele de diluție ne fac să regândim modul în care funcționează sistemele de apă și cred că agenția în acest moment examinează costurile pe care le vor avea infrastructurile, instalațiile administrate de industria apei pentru a vedea cum putem să ne gândim la asta în viitor dacă vom avea o atitudine mai dură sau mai puțin dură. În special în ce privește apa, avem responsabilitatea, responsabilitatea apei folosite la spălat sau uh, apei în care se noată și cred că uh, raportul în legătură cu această chestiune arată că avem apă de bună calitate dar avem și eșecuri sistematice legate de inundații și alte evenimente extreme. În fine, începește eficiența resurselor, materiale materii prime și așa mai departe, am făcut un raport indicativ care vorbește în special despre tendințele existente și cred că unul dintre avertismentele pe care am vrea să le facem este cel Uh, legat de rezistența ecosistemului față de uh, cerințe din ce în ce mai mari de materii prime. Și suntem convinși că consumul, producția, ecodesignul, înțelegerea mai bună a resurselor vor fi cheia viitorului Europei. Cred că raportul indicativ subliniază asta și cred că îmbunătățirea uh, eficienței resurselor nu e suficientă, trebuie să ne gândim mai mult la rezistența multor uh, ecosisteme și, din nou, uh, legat de acest lucru, e foarte important să stabilim obiective și ținte care să respecte această nevoie de eficiență a resurselor. Am subliniat, evident, presiunile sub care se află Europa, mai ales în ce privește consumul, utilizarea diferitelor produse și servicii și materiale și fie că e vorba de metale rare sau de modul în care folosim infrastructura, uh, se pare că costurile pentru societate și pentru degradarea de mediu nu se reflectă corect în prețul bunurilor și serviciilor. Deci cred că există o diferență, din păcate, între imaginea reală pe care am vrea să o discutăm mai mult cu publicul și faptul că într-un moment de criză economică nu reușim și nu putem pur și simplu să trecem spre un regim fiscal care să uh, ducă la o, o stabilire corectă a prețurilor. Totuși, eficiența nu este uh, 100% soluția. Trebuie să ne uităm și la reforma fiscală, la îmbunătățirea reciclării, la sursa materialelor noastre și fie prin uh, reforma sistemului de impozitare, fie prin schimbul, schimbarea profilului de consum, uh, va trebui cumva să dezbatem aceste lucruri. Am făcut rapoarte, Uh, pe aceste subiecte avem un dialog cu statele membre în legătură cu reforma fiscală și cu taxarea de mediu. E foarte clar că putem face mult mai multe în ce privește deșeurile. Suntem implicați într-o analiză ex post a țărilor în ce privește managementul resurselor deșeurilor solide. Nu știu dacă vom îndeplini țintele pentru 2020 în ce privește reciclarea, dar cu siguranță implementarea uh, și problema acesta are nevoie de o atenție mărită. Și în încheierea spune că dacă e vorba de uh, transportul legal al deșeurilor uh, peste frontiere, știți că pregătim uh, un raport în această chestiune, sau faptul că am uh, evoluat de la un secol sintetic în care am produs foarte multe produse chimice care acum sunt în mediu, uh, Cred că unul sau două dintre cele mai controversate rapoartele noastre deja uh, își fac efectele. Unul este raportul privind substanțele cu potențial de tulburare a uh, endocrinologică. E o, un lucru care trebuie să ne trezească la realitate. Am arătat care sunt uh, efectele negative asupra mediului, uh, în special asupra animalelor, plantelor, dar mai ales a peștilor, amfibienilor și așa mai departe și cu siguranță vedem că sunt multe lucruri care rămân să fie făcute. Deci salut invitația EFSA de a ne alătura activităților, dar cred că raportul nostru final, care va, ar putea apărea în decembrie, eh, cred că va fi semnalul cu care vreau să închei și anume ne-am uitat la mercur, arsenic, eh, eh, plumb, bisfenol A, pesticide, și pot să continui cu lista. Vedem că nu prea reușim, părem să nu reușim să mm, gestionăm acumularea acestor chimicale în mediul nostru și până la urmă sfârșim prin a plăti cu sănătatea noastră și a ecosistemelor noastre. Opinia noastră privind uh, riscul și hazardul uh, și pericolul e încă prea insulară. Nu putem decât să repetăm că dacă avem abordarea individuală a acestor riscuri și pericole, pierdem posibilitatea de a legifera într-un mod coerent către ceea ce, uh, văzând din interior, pare a fi uh, corpul uman. Deci sper că nu numai vom reuși să implementăm o legislație mai bună, dar că vom uh, implica cetățenii și vom face să înțeleagă mai mult despre cum se poate trăi inteligent și mai sănătos dacă ne uităm mai mult la ce punem în amonte în sistem. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă McLeod, pentru acest raport cuprinzător și pentru munca făcută în cadrul Agenției Europene pentru Mediu. E un subiect foarte larg cel care este tratat de dumneavoastră. E nevoie de foarte multe cunoștințe, ne-ați spus asta de la început. Noi, comisia noastră, raportorii din comisia noastră, facem apel la munca dumneavoastră. Acum începem o nouă perioadă și da, munca dumneavoastră e importantă pentru noi. Ne așteaptă foarte mari provocări în ceea ce privește diversitatea subiectelor. Ne-am ocupat de eficiența resurselor. Eu sunt convins că eficiența resurselor e bună doar dacă avem și indicatorii de care e nevoie. Supraindicatori, indicatori individuali și așa mai departe. Ieri, am discutat despre o rezoluție în legătură cu conferința COP18. Am uh, discutat și de ce se va întâmpla după conferință. În ceea ce privește subiectele, am discutat și de Rio, conferința de la Rio, Rio 20, care ne-a făcut să vedem care este de fapt realitatea realitatea care câteodată ne mai scapă de sub control în Parlament. Însă pe viitor vom juca un rol tot mai important în implementarea legislației de mediu. La punerea în aplicare a dreptului european în ceea ce privește mediu, am, mediul am putea duce la un număr de 500 de mii de noi locuri de muncă în Europa. Vorbim foarte mult despre locurile de muncă, cum pot fi acestea asigurate și așa mai departe. Aceste subiecte se mai discută și în alte comisii, sunt foarte importante pentru noi. Încă o dată vă mulțumesc pentru cele spuse. Înainte să le dau cuvântul colegilor, Vreau să le dau cuvântul reprezentanților Consiliului de Gestiune. Doi dintre aceștia sunt alături de noi. Nu știu care dintre dumnealor dorește să ia primul cuvântul, însă vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult că ne-ați invitat și că ne dați cuvântul. În primul rând, aș dori să spun că prezența noastră în Consiliul de Administrație și în uh, prezența noastră la discuțiile în ceea ce privește stabilirea planului de muncă e un lucru care ne dă o mare responsabilitate. Câteodată trebuie să improvizăm. Însă am înțeles foarte bine de la dumneavoastră și de la predecesorii dumneavoastră că trebuie să existe un echilibru. Acest program trebuie să fie folositor pentru statele membre, însă trebuie să fie folositor și pentru instituțiile europene, pentru Europa în ansamblul ei și pentru Europa ca făcând parte din comunitatea internațională. Agenția încearcă să contribuie la menținerea acestui echilibru. Cred că acest lucru e evident și în cadrul acestui program. Vocea Europei în forurile internaționale este consolidată și este sprijinită prin munca agenției. În acest program, noi menținem aceeași linie și o consolidăm. Pe de altă parte, există un accent pus pe crearea de capacități în anumite domenii în care statele au nevoie de acest tip de sprijin. Cred că aici ajutorul poate fi și mai bine consolidat prin munca, prin colaborarea agenției cu parlamentele naționale. Această colaborare încă nu există. Însă, există această creare de capacități, mai ales în domenii noi, cum ar fi reformele ecologice și fiscale. Cred că acest element e foarte important, mai ales pe perioade de crize, de crize economice în anumite state. Este, motivul, este momentul cel mai propice la care putem să revizuim legăturile dintre economie, cum arăta până acum, economia verde și capitalul natural pe care ar trebui să se bazeze această economie. De fapt, am, v-am trimis și în scris niște comentarii. În acele comentarii am încercat să consolidăm granițele care există în ceea ce privește economia verde unde agențiile și Europa ar trebui să-și asume un rol de lider, măcar să reușească să formuleze o perspectivă coerentă. Devenim tot mai sofisticați, dar și cererile sunt tot mai multe. Nu mai vorbim doar despre o directivă cadru în domeniul maritim, de exemplu, mai avem foarte multe de făcut și în ceea ce privește apele, mai, ne mai confruntăm cu inundații și așa mai departe. Acestea sunt domenii în care programele agenției ar trebui să fie mai bine țintite. Mi-ar plăcea ca și chestiunea solului să ocupe un loc mai important în cadrul programului. Se află acolo, însă cred că trebuie să ocupe un loc mai important. Cred că va fi o cheie importantă pentru Europa în următorii ani. Așa că trebuie să fim puțin mai activi și în ceea ce privește solul. Vă mulțumesc foarte mult și cred că colegul meu va face niște comentarii suplimentare la cele spuse de mine. Mulțumesc! Aveți cuvântul. Mul- domnule Henike, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc Michael. Eu sunt un membru mai nou al Consiliului de Administrație, însă ă, lucrez de mult în cadrul agenției și cunosc bine munca depusă și conducerea agenției. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în lume, eu cred că noi putem să fim mândri de această agenție Eu cred că putem să fim mândri de această agenție. și vom continua să urmărim acțiunile, noi și ceilalți membri ai uh, Consiliului de Administrație. Michael a făcut o referire la scrisoarea trimisă și vreau să vă spun motivele pentru care am redactat această scrisoare. Și am și o uh, rugăminte. Ne-am dori o ușoară uh, prioritizare, ierarhizare în ceea ce privește cercetarea în agenție, da, generarea de date, generarea de studii pentru această cercetare de tranziție. În ceea ce privește politica de mediu, timpul este un factor foarte important. El ne forțează să consolidăm impulsul de cercetare. E foarte important să avem o abordare integrantă a diferitelor domenii, astfel încât efectele pozitive să poată să fie maximizate. Michael a vorbit despre două sau trei puncte pe care le menționăm în scrisarea noastră, Rio Plus 20, a folosit uh, o serie de noi termene, noi concepte, economia verde, creșterea verde, creșterea inclusivă și așa mai departe. Noi Sperăm că agenția va putea să facă o evaluare a studiilor, să putem face o comparație între ceea ce face agenția, Banca Mondială, ce se întâmplă în Europa. De la perioada de descriere trebuie să ajungem la cea de punere în aplicare. Datele Indicatorii pe care îi folosim noi trebuie să ajute la procesul de deplafonare în Europa. În studii trebuie să ținem cont și de politicile care există, ce s-a făcut, ce a avut succes, ce lecții învățate sunt importante pentru Europa și ce greșeli ar putea să fie evitate. Un ultim punct, există o serie de studii în ceea ce privește metalele. Jacqueline a vorbit despre o parte dintre acestea. Ca politician, eu pe mine mă interesează foarte mult care sunt criticile în acest caz și dacă acestea au fost um, identificate, ce putem noi să facem, mai ales în Europa, unde noi suntem foarte dependenți de importurile de metale. Așa că probabil Agenția Europeană pentru Mediu ne-ar putea oferi date, studii care să facă o comparație între diferitele evaluări care există și în Uniunea Europeană, dar și cele care vin din Statele Unite și alte părți ale lumii. Și apoi implementarea, măsurile și acestea sunt importante și trebuie puse în mișcare, pentru că și aici timpul ne presează. Mulțumim foarte mult că ați luat cuvântul și acum am uh, mulți colegi pe mulți colegi pe lista de vorbitori, în primul rând doamna Rosbach, apoi domnul Arsenis, Vittorio Prodi și Iolanda Hübner. Însă, în primul rând, doamna Rosbach are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am o engleză mai slabă, dar o să încerc să vorbesc engleză. Vă mulțumesc că ați venit și sunt foarte impresionată de toate chestiunile pe care a trebuit să le acoperiți. Sunt foarte multe, e o gamă foarte largă. Am două întrebări ale mele mai întâi. Mai întâi despre calitatea apei și apoi despre industria gazelor de șist. Aveți studii sau analize privind impactul asupra mediului și a sănătății cetățenilor de până acum al uh, acestei industrii și, în al doilea rând, pentru că vorbiți despre substanțele acestea care creează probleme și despre chimicale care se acumulează în corpul nostru. Eu uh, acum mă ocup de microbii multirezistenți. Este o problemă pe care o examinați cumva pentru că E o chestiune... Vedem că credeam că am scăpat de tuberculoză și acum tuberculoza se întoarce într-o formă multirezistentă. Deci asta ar fi o întrebare. După aceea am o întrebare legată de transportul rutier, care continuă să crească mai mult decât uh, era de așteptat și întrebarea este cum reducem noxele. Și se pare că toate lucrurile pe care le-am făcut până acum nu funcționează. Țările încă au dificultăți în a păstra un nivel al emisiilor sub plafonul uh, existent. Ce facem? Mai multă reglementare sau încercăm să găsim alte modalități? Și uh, ultima întrebare, foarte scurtă. Grupul meu a introdus ideea că instituțiile europene ar trebui să incorporeze uh, orientările UCIT în toate instituțiile pentru a asigura cea mai mare uh, cel mai bun standard în ce privește procedurile de uh, contabilitate internațională și de declarare. Cum vedeți această chestiune? Vă mulțumesc. Criton Arsenis acum. Mulțumesc, domnule președinte am, cum am spus și mai înainte, EA este una dintre instituțiile de care sunt foarte mândru. Mă bucur că avem această instituție în Uniunea Europeană. Este o instituție care este proactivă și activitatea sa este mult mai mare decât capacitatea sa nominală. Și ne ajută pe noi toți, iar întrebările și comentariile mele se vor lega de această problemă. Întotdeauna am folosit uh, în munca mea cercetările făcute EA, de EA, dar odată am fost uh, într-o delegație la această agenție și înțeleg că nu știam că, uh, până atunci, nu știam că agenția răspunde la cererile și la întrebările europarlamentarilor, dar după aceea, când examinam o chestiune de importanță de mediu global, m-au ajutat, ne au răspuns și cred că colegii nou asta și ar trebui să folosească această posibilitate de a uh, fi ajutați de agenție, de informațiile acestea. Cred că în această comisie trebuie să avem o legătură mai bună cu Agenția Europeană de Mediu. Și cred că uh, nu ar trebui doar ca să fie din partea noastră sau din partea coordonatorilor, doamna președinte, această, acest contact. Cred că ar trebui toți membrii să o facă, pentru că există o legătură care lipsește. Nu, nu primim această informație directă. Înainte să merg în vizită la această agenție, nu știam ce potențial uh, au. Nu cunoșteam o mare parte a activității lor și nu știam cât de relevantă este activitatea lor pentru ceea ce facem noi aici. Deci, cred că trebuie să ajutăm pe membrii noștri să utilizeze aceste servicii, lucru care mi se pare realmente extraordinar. Și, de asemenea, aș vrea să cer, să rog pe, să întreb pe doamna McLeary, cum își imaginează că această activitate extraordinară și toate aceste cunoștințe de mediu pot fi și mai utile instituțiilor. Cum ar trebui instituțiile să folosească într-un mod mai eficient aceste informații? Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Criton, Edith Estrela. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep mulțumind directorul Agenției Europene de Mediu pentru prezentarea făcută, foarte cuprinzătoare și foarte utilă. Sunt uh, bucuroasă să aud că există o bună cooperare între Parlament, Agenție și EFSA. Cred că împărtășirea informației este un lucru crucial în acest moment. De asemenea, susțin prioritățile pe care l a menționat doamna director și de asemenea îngrijorările dumneavoastră începește calitatea aerului, apei și solului. Cu toții le împărtășim. Suntem din ce în ce mai preocupați de diverse forme de poluare nivele ridicate de emisii de dioxid de carbon, uh, produse chimice, fie că e vorba de îngrășăminte, medicamente, substanțe acide sau alte substanțe toxice care poluează apele noastre și solul nostru. Am două întrebări foarte concrete pentru doamna director. Ținând seama că uh, se dezvoltă în ce ce mai multe bacterii cu mare rezistență la antibiotice, bacterii de spital în special. Există, uh, sigur ați auzit de cazuri foarte grave legate de aceste bacterii multirezistente. Uh, ce intenționați să faceți? Și în al doilea rând, resursele marine care sunt atât de semnificative, atât de importante și știm cât de important este să protejăm biodiversitatea marină, aș vrea să știu dacă există studii recente privind situația biodiversității noastre marine și, în fine, cred că, sau credeți că va fi posibil să ne îndeplinim scopurile de mediu pe care ne le-am stabilit, țintele pentru 2020, credeți că sunt uh, realizabile? Dacă vă uitați la ce se întâmplă acum, cred că există o tendință să ne gândim mai degrabă la amânarea realizării acestor ținte și criza economică e folosită ca scuză pentru a masca lipsa de angajament pe domeniul uh, mediului. Mulțumesc, domnule președinte. Vitorio Prodi. Grazie Presidente, grazie signora McGlade per essere... Domnule președinte și mulțumim eh, doamnei McGlade pentru prezența domniei sale aici. Vreau să mă refer la problema adaptării la schimbările climatice, deoarece eu cred că este extrem de urgent să ne ocupăm de această problemă și mă frapează faptul că încă nu s-a conștientizat această situație de urgență și nici măcar, toată, nici măcar nu crede toată lumea în schimbările climatice. Și există, de exemplu, această legătură cu activitățile agricole, care este absolut necesar de făcut. Eu cred că fiecare metru pătrat al teritoriului nostru trebuie să facă subiectul acestei activități de adaptare eh, la schimbările climatice. Deci, dacă ne dăm seama că acesta este un bun comun, uh, siguranța teritoriului nostru este un bun comun și de faptul că noi trebuie să avem acțiune pozitivă ne dăm seama de importanța acestei conștientizări a binelui comun uh, care să fie protejat printr-o activitate de protecție a mediului. și sper că agenția poate dezvolta acest concept printr-o atitudine pozitivă față de scopurile noastre, obiectivele noastre generale. Asta încercând să facem conștienți și pe cetățenii noștri că trebuie uh, să ne ajute, că noi lucrăm uh, spre binele tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc acum Chris Davis. Mulțumesc, domnule uh, Președinte, știu că sunt, sunt ca o placă stricată, dar asta este. Eu sunt de modă veche de pe vremea pick urilor Bun, comunicarea. Da. Sigur, eu mă gândesc aici ca un jurnalist și care ar fi uh, știrea de pe prima pagină. Ce aș aștepta eu sau să citesc din uh, ziarul meu de dimineață în legătură cu activitatea dumneavoastră? Eu cred că ar fi interesant ce, ar fi, ce cred eu că ar fi interesant să citesc și ce ne-ar ajuta să punem mai mult accentul pe mediu. Bun, am mai spus o dată. Eu nu cred că dumneavoastră faceți destul pentru a vă promova munca și public, ă, publicațiile dumneavoastră și rezultatele cercetărilor pe care le întreprindeți. Deci, am. Dacă există restricții în legătură cu activitatea dumneavoastră, până și în revistele Nature sau New Scientist, până câteodată apar inclusiv în tabloiduri cu anumite articole pe care le scriu. Deci există restricții în legătură cu modul în care dumneavoastră prezentați informațiile și, în al doilea rând, în plus față de presa generalistă, există și uh, jurnaliști de specialitate care se ocupă doar de problema de mediu. Uh, ușa dumneavoastră este deschisă sau măcar ei bat la ușa dumneavoastră? Uh, Uh, aveți adresele lor de e-mail, ei au adresa dumneavoastră, faceți un schimb de informații constant. Uh, există această comunicare între dumneavoastră și presă și, în final, încă ceva? Toți membrii Parlamentului obișnuiam să primim rapoarte din partea noastră. Erau foarte interesante. Și cred că din cele mai bune motive de mediu, nu mai primim aceste rapoarte pe hârtie. Dar cred că n-am citit nici măcar unul de când ați încetat să ne le trimiteți uh, imprimate pe hârtie și ne le trimiteți doar pe, uh, în uh, variantă electronică. Da, era doar o observație de final. Da, cred că trebuie să discutăm dacă afectând mediul putem ajunge la o mai bună politică de mediu. E doar un mic detaliu, observație. Doamna Domnul Gerbrandi are cuvântul. Mulțumesc, domnule uh, președinte, mulțumesc doamnei profesoare Măglei pentru prezentare. Trebuie să spun că eu uh, citesc aceste rapoarte chiar mai mult, pentru că nu trebuie să mă încarc cu uh, toate acele documente greoaie pe hârtie, le citesc pe iPad. Domnul David, da, dar vreau să sunteți mai tânăr, desigur. Domnul Gerbrandi, încep prin a spune că mă bucură să constat că munca agenției continuă pe calea cea bună, chiar în ciuda faptului că, iată, sunteți supraîncărcați cu muncă și vă felicit și mă alătur celor spuse de președinte și de Criton Arsenis, experiența mea ca raportor, raportul pe biodiversitate și pe eficiența resurselor e una foarte pozitivă. Ori de câte ori m-am deplasat la agenția dumneavoastră sau când dumneavoastră a venit aici, am discutat aproape zile întregi uh, aceste subiecte. Deci, rog și eu pe colegii mei să utilizeze mult mai mult resursele agenției noastre decât să se limiteze doar la a uh, citi rapoartele, fie pe hârtie, fie în varianta electronică. Dar am, uh, mai am câteva observații și o întrebare. În prezentare nu ați vorbit despre asta, dar se menționează acest lucru în programul de lucru al dumneavoastră. Dezvoltați multe activități de natură multilaterală și bilaterală. Și câteodată am impresia că mm, subiecte mai convenționale, cum ar fi biodiversitatea, sunt date uh, cumva la o parte pentru că vă concentrați mai mult pe activități multilaterale și nu spun că nu sunt importante, dar întrebarea ar fi dacă nu cumva planificați uh, prea mult față de capacitatea agenției de a acționa. Și apoi câteva întrebări, poate mai punctuale, uh, subvenții care fac rău mediului. Întreaga idee de a scăpa de ele uh, câștigă tot mai mulți adepți, cred eu. Și următoarea fază va fi să găsim definiții și metodologia necesară și poate că trebuie să fim mai activi aici și uh, să uh, acționăm încă de pe acum, ca să nu ajungem într-un impas. întreb ce poate face agenția în acest sens. Și uh, altă întrebare legătură cu eficiența resurselor. Uh, discutăm în continuu indicatori și ținte și întrebarea e dacă agenția noastră poate juca un rol și în găsirea ă, de moduri de a ne stabili obiective, poate chiar la nivel regional în Europa. Deoarece, de exemplu, în legătură cu utilizarea apei, e imposibil să stabilim un standard la nivel european, dar poate agenția ne poate uh, furniza informații sau sugestii în legătură cu un sistem uh, care să funcționeze, măcar la nivel regional. Și, în final, uh, doamnele președinte, sunt, uh, mă bucură să aud de la doamna McGlade că agenția continuă să acorde prioritate biodiversității, însă mă preocupă acest subiect. Văd că bugetele naționale scad, există presiuni ca responsabilitatea pentru biodiversitate să fie pusă tot mai mult la nivel european și cred că nu e bună această tendință pentru că nu trebuie să ne asumăm noi toată această responsabilitate și cred că e extrem de important ca agenția să se concentreze în continuare foarte mult asupra datelor privitoare la biodiversitate, deoarece când odată ce se pierde biodiversitatea, ea nu mai poate fi recâștigată și cred că aici am ajuns la un punct foarte important, ce anume dacă statele noastre membre nu fac mai multe eforturi pentru conservarea biodiversității, atunci probabil că se vor registra multe efecte irreversibile. Mulțumesc! Mulțumesc acum, doamna Hübner. Hübner, mă scuzați, are cuvântul. bardzo. Mulțumesc, domnule președinte. Ca mulți colegi, sunt realmente impresionată de gama extrem de largă de subiecte cu care se ocupă agenția. Dacă avem uh, agenția medicală sau agenția EFSA, mă gândeam că acestea se ocupă cu probleme legate de calitatea solului, când se pare că dumneavoastră vă ocupați cu toate aceste probleme la Agenția pentru Mediu. Și trebuie să spun că vă admir realmente, pentru că am crezut până acum că nu vă concentrați decât pe mediul propriu-zis, pe când se pare că toate studiile pe care le faceți pe, sau pe care le comandați uh, sunt folosite și în agricultură și în industrie, în sectorul uh, energetic, medicină, în sectorul forestier, cercetare. Și sau cel puțin ar trebui să se folosească în toate aceste domenii. Deci, întrebarea mea asta este, cine folosește uh, rezultatele studiilor noastre. Aveți astfel de date? Și cât de des? Industria încearcă ea să obțină uh, studiile noastre, agențiile sau cetățenii europeni, locuitorii țărilor europene vă contactează pentru a obține astfel de informații și o altă chestiune foarte interesantă pe care ați spus-o în legătură cu schimbările climatice. Știm că avem uh, secetă, avem uh, inundații, dar aveți și sugestii pentru statele membre, pentru că știm unde pot uh, avea loc astfel de fenomene. Deci aveți uh, recomandări, propuneri, faceți asta sau faceți cealaltă, construiți rezervoare unde, sunt, unde e secetă. Deci doar colectați date sau faceți și recomandări statelor membre. Și apoi o altă problemă, biodiversitatea. Știm că multe țări au definit uh, zone de biodiversitate pe baza uh, cercetărilor făcute și după ce au făcut uh, cercetare mai detaliată, au avut o zonare mai detaliată a acestor zone. Cât de des updatați aceste date și cât de des le trimiteți utilizatorilor? Trebuie să forțați statele membre să ofere datele sau o, face, sau o fac ei din proprie inițiativă? Și o altă întrebare, o altă chestiune interesantă uh, se referea la ce ați spus în legătură cu uh, scăderea cu 2,45% a emisiilor de CO2 auto în Europa. Mă bucur, e un rezultat foarte bun, dar este el datora faptului că s-au introdus tehnologii noi, moderne, mai bune în, în această industrie? Sau se datorează faptului că industriile se mută în alte zone din Europa, către Asia sau alte regiuni. Cred că avem nevoie de mai multe informații și contacte cu cetățenii pentru că încercăm să schimbăm stilul de viață al uh, oamenilor, ai cetățenilor, obiceiurile alimentare, de exemplu. Puteți să le oferiți informații clare, putem să le promovăm în regiunea asta, în statele astea, dar trebuie să scrie, fie scris într-un limbaj accesibil, ca să știe cetățenii în ce direcție să o ia, ce ar trebui să schimbe în obiceiurile lor. Deci noi ar trebui să avem o inițiativă în a explica cetățenilor noștri pentru că e important, rezultatele acestea sunt legate de modul nostru de producție, de industria noastră, dar și de sănătatea populației noastre. Încercăm să promovăm un stil de viață sănătos. Deci dacă vreți ceva să se, ca ceva să se schimbe, dacă vreți să se schimbe obiceiurile alimentare ale cetățenilor noștri, trebuie să avem informații simple și clare. O altă problemă este uh, cea a deșeurilor. Știu că e foarte problematic pentru că avem deșeuri care sunt transferate în Europa. Reprezintă o povară suplimentară în Europa, dar de asemenea știm că nu avem suficiente tehnologii care să folosească mai mult din uh, deșeurile reciclate. Aveți informații unde în altă parte eh, se folosesc soluții mai bune și mai eficiente, pentru că acum suntem într-un blocaj. Știm că am ajuns la un stadiu în care majoritatea de deșeurilor sunt reciclate, dar poate că putem face ceva nou. Deci există vreo șansă să introducem ceva nou ca să folosim deșeurile ca o sursă de materii prime, e foarte important pentru noi. Mulțumesc! Vielen Dank. <laughs> Es, war, es waren, glaube ich, ganz viele Fragen. Mulțumim, cred că s-au adresat foarte multe întrebări, o serie întreagă pe, la care doamna McGlade trebuie să ne răspundă acum. Și acum vă dau cuvântul pentru a putea răspunde la întrebările care v-au fost adresate. Domnul Gerbrandi a trebuit să plece, dar mai are asistenți aici care sunt foarte atenți la ceea ce se întâmplă. Mm, a plecat acum pentru a putea călători într-un mod ecologic până acasă și anume cu trenul. <clears throat> Mulțumesc, mulțumesc pentru întrebări. Le voi lua pe fiecare în parte. Ana, îți mulțumesc pentru cele patru întrebări. Calitatea apei și gazul de șist. Industria ne spune că nu se va poate face nimic extraordinar în ceea ce privește gazul de șist cu ceva ce nu ceva ce se întâmplă sub bucătăria ta. Aceste lucruri au fost demonstrate. Dar asta e problema mea, de fapt. Există niște chestiuni contextuale, unde depozitele de apă sunt foarte, foarte uh, adânc în teren, atunci intervin alți factori decât în zonele în care apa e mai la suprafață. Amestecul de chimicale e cel pe care nu ni-l dorim în apele de suprafață. Și atunci, întrebarea e următoarea. Există instalații specifice astfel încât să fie eliminate aceste riscuri iar aceste tehnologii să se bazeze pe locul în care se situează apa, astfel încât impactul, impactul negativ să fie cât mai scăzut. Mm, e ceva ce se află în programul nostru și e un subiect pe care îl vom analiza cu mai multă atenție. În ceea ce privește microbii multirezistenți, nu am făcut un studiu sistematic în acest sens. Pe de altă parte, când am studiat coloniile de microbi din sol, am putut să observăm că pe lângă instalațiile farmaceutice, put- se observă următoarele. Chiar și solul este și el infectat de aceste colonii de bacterii rezistente. A început totul în Cuba, și, dar acum vedem și în Europa sol contaminat pe, și la 2 km de la un centru farmaceutic. Bun, ce fel de impact există? E ceva ce am putea noi analiza sau probabil o altă agenție sau poate toate cele trei agenții ar trebui să se implice pe acest subiect? Transportul rutier. E foarte clar că e una dintre chestiunile stringente pot să observ că în diferite orașe din Europa există soluții complet diferite. Însă este foarte clar că tendințele merg spre creștere. Noi cred că trebuie să schimbăm profilul de cerere și cred că tocmai aceasta este provocarea. Bineînțeles că dacă nivelul, dacă transportul public este subvenționat, atunci poate să introducă o schimbare în ceea ce privește modul de transport. Însă am observat că există o anumită rezistență, așa că trebuie să găsim o cu totul altă cale. Când citesc rapoarte noi de la grupuri care au încercat să continuă pe această cale sau au întrebat o nou, o total nouă generație, la ce se așteaptă în ceea ce privește mobilitatea. Cei sub 30 de ani spun că nu ne dorim să avem mașini, case, ci ne dorim o infrastructură în care să putem să ne alăturăm unor grupuri care ni se par interesante și să avem posibilitatea de a ne mișca foarte ușor. Și eu cred că de aici trebuie să pornim, să vedem dacă orașele noastre ar putea să țină mai bine cont de aceste variante. Cred că e mai degrabă un aspect care ține de generații și nu ceva ce putem rezolva noi astăzi. Mesajul meu nu e unul foarte optimist, dar cred că Felul în care comunicăm acest lucru publicului ne poate ajuta mult. Întrebarea legată de OCD. Pentru această agenție, eu cred că aici vorbim de o diferență foarte mare de dimensiune. Există anumite standarde internaționale uh, cu care Europa s-a aliniat foarte bine. Așa că eu nu știu ce să spun. Avem nevoie într-adevăr de liniile de orientare ale OCD sau să existe ele și să existe standardele pentru Europa, pe de altă parte. Am citit aceste linii directoare în detaliu pentru că au un impact foarte mare asupra agenției noastre. Însă nu cred că felul în care acestea sunt exprimate e foarte relevant însă cred că e un subiect care trebuie să se afle pe ordinea de zi a instituțiilor. Există diferite standarde care sunt discutate despre autoritățile de reglementare și așa mai departe, dar nu vă pot da un răspuns simplu azi între da și, de un da sau nu. Apoi, în ceea ce privește criza, voi face o legătură și cu întrebarea lui Chris. Uh, și anume cum putem să creăm legături aici în Parlament, nu doar cu comisia dumneavoastră, ci și altele, cum ne putem noi face simțită prezența în viața dumneavoastră de zi cu zi. Noi ne bazăm pe oameni ca dumneavoastră care să vorbească despre munca agenției. Am auzit ce mi-ați spus despre a primi pe hârtie rapoartele, acum le veți primi, ceea ce am vrut să vă arăt. Vi le pot da să le luați cu dumneavoastră. Da, auzim ce se întâmplă, apărem în presă, probabil știți că am, am, am apărut în The Sun recent, era și o poză cu o domnișoară drăguță în costum de baie, acea domnișoară nu eram eu, însă, se vor, însă vorbeam acolo despre efectele pe care le are loțiunea uh, de soare. Avem un număr mare de jurnaliști de mediu care sunt implicați în munca agenției, folosesc material de la noi. Câteodată e doar un rând, câteodată se face referire la un întreg raport. Vă invit să ne ajutați să facem mai multe, avem această dezbatere de câte ori venim aici, încercăm să fim inovatori, cred că am avut succes și noi ne dorim să avem un acces cât mai bun la cetățeni și facem eforturi în acest sens în fiecare zi. Însă media e un partener dificil și așa cum știm, ei decid ce vor să producă în ziua respectivă. Până la urmă, au spus că astăzi e ziua în care gheața a atins cel mai mic nivel în zona arctică. În agenția noastră discutăm deja de 5 ani despre faptul că um, gheața din zona arctică se reduce foarte mult pe perioada de vară și că anul ar putea să fie mult mai devreme decât cel din estimările existente și anume 2020. Cum ajungem la aceste concluzii? Discutăm cu experții. Avem și un expert specializat pe acest domeniu. Da, întotdeauna ne aflăm undeva în spatele titlurilor, dar mai important e ca, cetățe- ca cercetătorii care au făcut aceste studii să fie puși în prim plan. Și noi ne asigurăm că ei reușesc să primească finanțare pentru munca lor. Câteodată facem un pas mai în spate și poate că aceasta e problema. Însă dacă cercetați mai mult chestiunile, puteți să vedeți că și noi ne aflăm în spatele acestor titluri. Însă accept critica pe care mi-ați adresat-o și cred că e o provocare pentru fiecare dintre noi relația pe care o avem cu media. În ceea ce privește substanțele care duc la tulburări endocrinologice, am acționat și aici au apărut multe articole. Și în lumea digitală avem o acoperire foarte bună, am uh, am publicat o hartă termală O hartă care a fost descărcată de foarte, foarte mulți cetățeni și care se folosesc de aceasta. Acum, în ceea ce privește ceea ce privește relocarea emisiilor. Cred că trebuie să fim foarte atenți și să anticipăm felul în care cererile pentru date se schimbă. Cum poate fi mai bine folosită uh, informația noastră? Ne place să ne întoarcem la industrie, la statele mele, să le spunem, iată, acestea sunt datele noastre, dar iată-le cum arată dintr-o perspectivă uh, europeană. Deci fie că e vorba de biodiversitate sau de transferul unor industrii în alte părți ale lumii. Petrecem foarte mult timp asigurându-ne că Uh, și calitatea datelor este foarte ridicată și apoi oricine le folosește poate să, cine le dorește poate să le folosească pentru analizele lor. Apoi începește schimbul de informații și cum putem colabora mai bine. În general, aș spune că avem uh, un punct diferit de vedere decât EFSA și alte agenții în legătură cu modul în care mediul trebuie văzut de către cetățeni, și anume ca parte a economiei, dar nu ca un substitut deci să-l protejăm cu alte cuvinte, să ne asigurăm că resursele noastre nu uh, uh, se epuizează pentru că modelul nostru economic e, folosește resursele într-un mod rapace. Știți că doar 27% din resurse sunt poate sustenabile, restul au diferite grade de exploatare. Însă am fost la o serie de ședințe recent unde Comitetul Marin în, în, în, în totalitatea sa uh, spune că există uh, mari probleme cu păstrarea și protejarea zonelor marine protejate și a uh, potențialului marin. Și e foarte greu ca acest lucru să se întâmple și odată cu, cu schimbările climatice, deci iată o mare provocare pentru noi, dar uh, de asemenea, putem să ne întoarcem spre mediul marin cum, pentru chestiuni cum ar fi algobiologia, rezolvarea unor probleme de energie folosind resurse marine, etc. Există așadar câteva știri foarte importante, le avem pe Ion Earth. Acolo puteți vedea biodiversitatea din mările și oceanele lumii, de la Marea Dâncime. Sunt cercetări care vorbesc despre importanța acestor zone marine protejate, deci acolo cred că găsiți informații extraordinare și prezentate foarte interesant de către cercetători, dar într-un mod foarte atractiv. Apoi, începește stabilirea țintelor și a amânării realizării acestora. Foarte rapid aș spune că avem o serie întreagă de ținte și că atunci când recent un grup m-a întrebat care e cea mai mare provocare în afară de substanțele chimice din mediu, cred că cea mai mare provocare este să ne asigurăm că toate țintele pe care le avem nu se anulează una pe alta. Deci cum ne asigurăm că eficien... țintele de eficiență a resurselor, la fel țintele de climă și de, ener- și de mediu și de energie și cele din PAC și din alte părți ale economiei, nu încep cumva să se blocheze una pe alta. Și în această uh, idee mă întorc la uh, accountingul de mediu. Cred că numai în acest fel putem avea o evaluare a modului în care folosim o parte dintre uh, active pentru a susține o altă parte a economiei. Și cred că este extrem de important ca Europa să adopte o abordare uh, foarte de înaltă calitate uh, a viitorului, pentru că numai așa vom putea aloca bine resursele și vom putea vorbi despre rate de abstracție în apă și în terenul, pentru că altminteri, fără o bază cantitativă, nu va fi decât o descripție și a, nu așa vom putea lua o decizie bună în legătură cu modul în care să promovăm economia europeană. Când vorbim despre schimbările climatice și despre moștenirea noastră comună, trebuie să mă întorc la singura modalitate prin care putem rezolva această chestiune, explicând mai mult publicului și instituțiilor și un lucru care ne uh, îngrijorează este cât de izolate sunt multe administrații locale în legătură cu dezbaterile de aici din Europa. Am fost în Spania săptămâna trecută și mi s-a părut interesat că una dintre uh, regiuni autonome era realmente pasionată să facă parte din întreprinderea europeană și din, din acest efort european, cetățeni implicați în biodiversitate și dar era o lipsă de legătură între ce vedeau ei că pot să facă, dar nu erau nu înțelegeau că ei sunt motorul și că ei trebuie să realizeze țintele europene. Deci trebuie, cred, să lucrăm mai mult cu administrațiile locale, să facem această legătură, să le exprimăm cât de important e ce fac ei în schimbările climatice și alte uh, ținte. Țintele europene nu se realizează așa din uh, aer. Trebuie să fie legate cu administrațiile locale și cele naționale. Și apoi mă întorc la nevoia de a îmbunătăți comunicarea. Putem da sfaturi, nu e niciun dubiu cum a descoperit și Criton. Dacă mă sunați, sigur primiți un răspuns și uh, sfaturi și ajutor în măsura resurselor pe care le avem. Suntem absolut convinși că colaborarea cu orașele la acest nivel semnificativ este o altă modalitate de a ne asigura că informația pe care o avem poate fi transpusă în acțiune. Dar avem și subsidiaritatea, întotdeauna lucrăm prin intermediul statelor membre și suntem foarte atenți cum facem asta. Totuși, unul dintre lucrurile pe care am vrea uh, să le avem și să fim percepuți uh, este de catalizator în a crea un set mai prolific de servicii de consultanță, fie la nivel național sau local, care să se traducă, care să traducă cunoștințele pe care le avem în acțiune și în implementare. Și iertați-mă, dar chiar cred că implementarea este lucrul cel mai important. Avem legislație foarte puternică și dacă e bine implementată, ea poate oferi schimbări. Doar că multe autorități locale nu sunt conectate cu cele mai bune practici și asta e poate treaba noastră, dar și treaba tuturor de a face acest lucru mai vizibil. Așadar, uh, consiliere în, uh, într-un mediu local, în condiții locale, cred că aceasta este calea de urmat și asta înseamnă să oferim informații micilor întreprinderi sau marilor întreprinderi care să practice ceea ce spun în comunicatelor de uh, PR și să le facem responsabile și să obținem o participare a cetățenilor prin programele științifice. Iar în fața unui șomaj uriaș, cred că oferta pe care am avut-o de la Spania de a uh, ne implica în angajarea tinerilor pe programe de biodiversitate, acestea sunt tipul de inițiative care nu numai că vor îmbunătăți informația despre mediul în gândirea curentă, dar vor da oamenilor și o impresie pozitivă despre cum mediul poate crea slujbe slujbe reale, 400.000 de slujbe reale, nu ceva ce se discută într-o dezbatere politică. Mulțumesc pentru... Vă mulțumim pentru răspunsurile complete la întrebările adresate. La Copenhaga, la Agenția de Mediu, într-adevăr, există expertiză foarte multă și ar trebui să ne asigurăm că avem o cooperare mai strânsă cu, între dumneavoastră și Parlament. Agenția este independentă, trebuie spus, câteodată se uită acest fapt și agențiile acordă mare importanță acestui fapt. Pentru noi, parlamentari, e important să zicem că la sfârșitul zilei se vorbește foarte mult despre bani în Europa. Economisim, până la urmă, prin intermediul agențiilor noastre, fonduri. Am avut, am spus deja cât de mult ne-a ajutat AESA, de exemplu, în landul din care vin eu. Noi primim de la agenții foarte, foarte multe informații, obținem informații la nivel uh, regional, de state federale, la nivelul statelor membre. Vă mulțumim foarte mult și pe dumneavoastră vă vom urmări cu un ochi critic, am mai spus asta și înainte foarte clar. Vă doresc mult succes și vă vom urmări munca cu un ochi critic, critic dar într-un mod onest și cinstit și cred că pot să spun în numele tuturor colegilor care au venit astăzi aici, m-am uitat prin sală, nu au fost așa de mulți, dar cei care au fost prezenți aici au ascultat cu atenție tot ceea ce s-a spus. Mie mi-a plăcut foarte mult discuția de astăzi, cred că am aflat multe lucruri importante și că a fost o după amiază de succes. Vă mulțumim încă o dată că v-ați aflat alături de noi. und damit sind wir auch ans Ende der Tag. Și am ajuns la sfârșitul ordinii noastre de zi de astăzi. Le mulțumesc tuturor care au luat cuvântul astăzi. Le mulțumesc și reprezentanților Consiliului de Administrație care au fost în sală. Cu aceasta, reuniunea este suspendată. Ne întâlnim data viitoare la 10 și 11 octombrie, tot aici la Bruxelles. Vă urez un drum bun spre casă, un sfârșit de săptămână plăcut.